Mulțumesc, îmi pare rău că întârziem puțin. Unul dintre colegii noștri uh, și unul dintre comisari uh, nu a reușit să ajungă. Poate că uh, serviciul de tramvai din Strasbourg nu este atât de eficient pe cât ar trebui să fie. Dar vom începe cu întrebarea doamnei Andrichiene. Pentru domnul Fuller. Ah, uh, domnule Fiule, răspundeți la întrebarea 20 a doamnei andrikien și de îndată ce vă veți pregăti, vă voi da cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru această mică desincronizare și vă mulțumesc pentru flexibilitate. În ceea ce privește această întrebare de actualitate din partea doamnei uh, Laima Lucia Andrichiene, trebuie să vă spun că Comisia este pe deplin conștientă de încălcarea principiilor și procedurilor democratice care a fost raportată de mai multe ONG-uri în contextul alegerilor locale din Belarus. Uniunea Europeană sau șefii de misiune ai uh, Uniunii Europene la Minsk au raportat uh, câteva irregularități și discrepanțe, mai ales la numărarea voturilor au fost uh, făcute câteva modificări înainte de alegeri la codul electoral din Belarus. Potrivit uh, opiniei OSCE și a Biroului pentru Instituții uh, Democratice și Drepturile Omului din 3 iunie 2010, aceasta a reprezentat, citez, un pas înspre înlăturarea unor deficiențe, am încheiat citatul, din codul electoral. Totuși, Raportul precizează că aceste amendamente nu, probabil că nu vor rezolva uh, îngrijorările cum că codul electoral um, asigură alegeri democratice. Uh, de aceea, în timpul vizitei uh, pe care intenționez să o fac la Minsk în iulie, le voi transmite autorităților mesajul clar că trebuie făcute progrese în mai multe domenii care sunt esențiale pentru democratizare dacă Belarus uh, are intenții serioase să se angajeze alături de Uniunea Europeană. Și una dintre aceste aspecte este legislația electorală, care este unul dintre testele cele mai evidente eficiente ale standardelor democratice. De aceea îndemnă uh, Minskul uh, să continue să colaboreze cu um, biroul OSCE pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Înainte de aceste alegeri, Comisia va acorda o atenție deosebită și altor aspecte de democratizare, în special uh, libertatea de mm, asociere, Um, libertatea presei, uh, ONG-urile și societatea civilă în domenii în care nu s-au raportat progrese în ultima perioadă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, doamna Andrichiene, vreți să puneți o întrebare suplimentară? Gerbiamas comisare, ačiū labai už Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, mulțumesc pentru că mi-ați răspuns la întrebare. Am într-adevăr o întrebare suplimentară. Am văzut mai multe reacții din partea diferitor state față de ceea ce se întâmplă în Belarus. În iunie, administrația SUA a hotărât să continue cu sancțiunile financiare împotriva Belarusului, adică a oficialităților de înalt rang, cum ar fi și președintele Lukashenko. Cred că aceasta este o reacție la alegeri nedemocratice care au avut uh, loc în Belarus. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, analiza dumneavoastră a situației și aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană dorește să ia acțiuni pentru a reacționa la încălcările drepturilor care au avut loc în Belarus. Care este poziția Uniunii Europene față de această problemă? Mulțumesc. Domnule comisar, aveți uh, cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc. Am încercat în trecut politica de angajare, politica de izolare și niciuna dintre ele, ca să vă spun sincer, nu a funcționat foarte bine. Niciuna dintre aceste politici nu a dus la rezultatele pe care ni le-am fi dorit noi în relația cu Belarusul. Ceea ce dorim să facem acum este să creăm o bază pentru ceea ce aș numi eu o angajare critică. Comisia face eforturi pentru a pune pe picioare cât mai repede un plan comun interimar, pe care eu l-aș descrie mai degrabă ca pe un cadru de acțiune atât pentru timpuri bune și pentru timpuri rele în ceea ce privește relația Uniunii Europene cu Belarusul. Acesta ar putea fi un cadru pentru pașii viitori către democratizare și către o angajare în direcția Uniunii Europene a Belarusului. Acest plan va fi susținut și de Consiliul European și de Parlamentul European. Consider și cred că aceasta ar fi cea mai bună replică la într-adevăr încălcarea drepturilor omului uh, cu care ne confruntăm în momentul de față în Belarus. Mulțumesc! Thank you. Mr. Zemke. Mulțumesc. Domnul Zemco dorește să adreseze o întrebare suplimentară. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru răspunsul pe care ni l-a oferit, dar există două lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Știu că dumneavoastră veți face o vizită uh, cât de curând în Belarus, iar în cea de-a doua parte a întrebării se referea minorităților naționale. De ce? Pentru că există cetățeni uh, care sunt de, aparțin unor grupuri etnice uh, minoritare în Belarus. Iar majoritatea nu, există Există și burse care se acordă tinerilor din Belarus? Este o întrebare la care mi-aș dori un răspuns din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare suplimentară. O parte a programului nostru se concentrează pe uh, contactele între oameni și mai ales uh, a tinerilor uh, și a studenților cu tinerii noștri. Pe agenda discuțiilor mele de la Minsk se, nu se află doar probleme de ordin general privind încălcarea drepturilor omului, ci și probleme legate de drepturile minorităților etnice. Voi acorda o atenție deosebită acestei problematici. Am avut o întâlnire cu doamna Angelica Boris și cu alți reprezentanți ai opoziției din Belarus. Am discutat și despre situația minorității poloneze din Belarus și uh, modul în care Uniunea Europeană ar putea să le susțină. Nu cred că este o chestiune izolată, nu este de asemenea o chestiune bilaterală. Este într-adevăr o problemă cât se poate de serioasă. Relația dintre autorități și minoritățile etnice se va afla în centrul discuțiilor mele de la Minsk. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la întrebarea 18 și întrebarea 19 adresată uh, doamnei Reding și 29 pentru domnul Potocnic. Dar domnul Potocnic și domnul Barnie 21. Domnul Potocnic constat că a sosit, probabil că domnul Barnie este încă în tramvai. Atunci Întrebarea 18 adresată domnului Ren din partea doamnei Zagaropulu. Mulțumesc, domnule președinte, estimați deputați. Aș dori să mulțumesc doamnei Crața pentru această întrebare foarte pertinentă. De fapt, e vorba de un set de întrebări. Pentru că imaginea și credibilitatea euro este o chestiune care trebuie să ne preocupe pe toți europenii în acest moment dificil pentru Uniunea Europeană. Nu numai pentru că Uniunea Europeană și euroul este un sistem monetar comun, dar pentru că noi considerăm că este și proiectul cheie în același timp al Uniunii Europene. Soarta euro și credibilitatea monedei comune este deci un indicator pentru proiectul comun european. Am analizat, de fapt, întrebarea dumneavoastră și am încercat să pregătesc un răspuns în patru pagini. Sunt tentat să citesc acest răspuns, dar ar dura vreo 12 minute să-l citesc mai degrabă pot să pun acest răspuns pe site-ul Comisiei, pentru că eu cred că nu este vorba aici numai de o problemă care să țină de acțiunile necesare, de campaniile necesare, indiferent cât de importante sunt ele. Este vorba aici, până la urmă, de politici, de acțiuni concrete pentru a apăra euro în fața atacurilor sistemice cu care s-a confruntat în ultima vreme. Aș dori să spun că am uh, întocmit uh, studii periodice și studii prin Eurobarometru în uh, toate statele membre. Însă am folosit căi diferite în statele membre ale Uniunii. De asemenea, dorim să comunicăm toate rezultatele acestor studii și rezultatele politicilor care s-au uh, pus în aplicare în domeniul politicii comune monetare și a Uniunii Monetare. S-a vorbit despre paginile web, uh, despre publicații, toate acestea au fost uh, mijloace folosite, întrebări și răspunsuri, dar și alte rețele de comunicare prin actorii economici prin sindicate, angajate, uh, organizații de patronate sau de angajați. Lucrăm așadar strâns împreună cu statele membre pentru a transmite un mesaj clar despre euro. În legătură cu politicile care sunt nucleul acestei probleme, acestui subiect, voi spune câteva uh, lucruri importante. De fapt, aici e vorba de cea de-a doua întrebare. Ce măsuri sunt avute în vedere pentru a îmbunătăți imaginea monedei comune și credibilitatea acesteia în ochii publicului? Trei răspunsuri posibile aici. Am hotărât să creăm un fond care să se numească Fondul European de Stabilitate, și mecanismul de stabilitate de până la 5 miliarde de euro, care împreună cu pachetul de relansare și de salvare pentru Grecia au ajutat până acum să stingem primele incendii din acest domeniu până înainte ca focul să se răspândească peste tot în Europa. Deci lucrăm foarte concret la probleme pentru a putea garanta stabilitatea financiară a monedei euro. În al doilea rând, statele noastre membre au făcut eforturi importante de consolidare fiscală. De fapt, trece un val de consolidare fiscală și de reforme structurale prin Europa pentru a putea restabili încrederea în euro și în credibilitatea spațiului unic european, zonei euro. Acest uh, lucru se face însă printr-o abordare foarte echilibrată și coordonată, dar și diferențiată de la țară la țară. Țările care nu au prea multă marjă fiscală trebuie să-și accelereze consolidarea fiscală, cum ar fi Grecia sau Spania și Portugalia sau altele. Pe de altă parte, sunt state care mai au o marjă fiscală care nu trebuie să înceapă consolidarea înainte de anul viitor pentru ca să nu sufocăm creșterea economică care este o realitate în momentul de față în acele state. 15 proceduri pentru excedent al deficitului bugetar au fost lansate deja din partea Comisiei către statele membre, iar analizele și strategiile noastre de consolidare fiscală sunt întotdeauna aliniate la uh, toate sancțiunile pe care le impunem sau la uh, avertizmentele pe care le trimitem. Domnule președinte, guvernanța economică și îmbunătățirea acesteia este un aspect esențial pentru a spori credibilitatea monedei euro. Contez pe sprijinul dumneavoastră prin votul la rezoluția Europa 2020 și printr-o îmbunătățire a guvernanței economice europene. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru a convinge statele membre și Consiliul și pentru a folosi acest moment oportun pentru crearea unor sisteme mai riguroase, mai bune de supraveghere economică și de coordonare la nivel european, așa cum ne-am dorit-o de la începutul anului viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Crața! Mulțumesc, domnule președinte! Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a reaminti politica de susținere a monedei unice. Până la urmă este vorba de supraviețuirea zonei euro. Spiritul întrebării mele se referă mai degrabă la comunicarea necesară și nu neapărat la aspectele tehnice. Uh, este un lucru cu care ne confruntăm pentru prima dată în uh, politica europeană. Oamenii de rând nu înțeleg întotdeauna despre ce este vorba, însă susținerea euro are un cost și de aceea uh, avem uh, tot felul de amenințări, dar acestea nu ne ajută deloc. Cred că statele membre și instituțiile europene au responsabilitatea de a încuraja acest succes care este euro. Însă opinia publică are nevoie de niște indicatori de măsurare a ajutorului care nu sunt uh, legate doar de adaptarea economică a țărilor lor. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu modul dumneavoastră de gândire. Într-adevăr, este esențial să vedem euro ca un uh, instrument cheie de politică al politicii economice și politice de dezvoltare durabilă în Europa. De asemenea, trebuie să privim euro nu doar ca pe un simbol uh, ci și ca pe un uh, bun al cetățenilor europeni pentru construirea casei europene, căminului european. Și de aceea am organizat uh, o gamă largă de activități de comunicare, de exemplu în prima jumătate a lui 2010. Am să vă prezint acum câteva informații. Am făcut o campanie de informare cu privire la beneficiile cheie ale monedei euro în 10 țări, Germania, Franța, Italia, Portugalia, Olanda, Spania, Austria, Finlanda, Malta, Belgia. Și am organizat și forumul economic uh, de la Bruxelles, care a avut loc acum două săptămâni și care uh, s-a concentrat pe aspecte economice și financiare. Acest forum uh, s-a bucurat de un număr record de participanți, peste o mie de participanți, uh, iar evenimentul a fost uh, mediatizat foarte mult. Acesta a fost un exemplu de comunicare cu factorii de opinie și am încercat să generăm un efect multiplicator prin acest forum important. Sigur că lista poate continua. Avem foarte multe activități în desfășurare și cred că dacă avem uh, politicile adecvate și dacă avem campaniile potrivite, putem să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt bine informați. Eu am început uh, În cariera mea profesională și am învățat că trebuie să avem produsul uh, potrivit pentru a-l comercializa bine, pentru că am fost specializat în uh, vânzări. Deci avem nevoie de un produs bun și avem nevoie de o campanie de marketing potrivită pentru a ne asigura că ajungem la inimile oamenilor și cetățenilor noștri. Mai avem două întrebări uh, suplimentare, însă aș vrea să vă Mulțumesc, domnule comisar, pentru observațiile interesante. Serviciile dumneavoastră v-au dat explicații de 12 pagini. Ați spus că le veți pune pe site. Poate că am putea să lucrăm împreună cu Comisia la acest lucru, pentru că cred că asta face parte din spațiul european al Uniunii Europene, din spațiul public al Uniunii Europene. Uh, aveți uh, dreptate că o întrebare importantă merită un răspuns amplu și detaliat, însă în timpul afectat întrebărilor, care este destul de restrâns, nu avem timp să prezentăm o imagine completă și poate că am putea găsi și alte soluții, alte aranjamente pentru ca dumneavoastră să puteți uh, da răspunsuri mai detaliate la întrebări. Vom analiza această soluție. Acum, uh, domnul uh, Huntis. Mulțumesc, domnule președinte am urmărit cu atenție răspunsul acordat uh, acestei întrebări. Vorbiți despre cele 12 pagini uh, redactate pentru a răspunde aprofundat la această întrebare. Dar uh, nu am auzit nimic deocamdată despre disponibilitatea de a primi noi state în zona euro. Ă, pe mine m-ar interesa dacă o țară ca Estonia va intra în ă, zona euro și ă, va avea o disciplină bugetară severă, atunci am putea Uh, constata care e situația din uh, Estonia, că există funcționari publici care și-au pierdut locurile de muncă și asta afectează oamenii. E bine, uh, dacă oamenii ar ști că acestea sunt costurile intrării în zonei euro, ce atractivitate mai poate avea demersul? Mulțumesc, stimate Edon, pentru această întrebare. Rațiunea pentru care Estonia și-a uh, impus o disciplină bugetară mai severă nu ține de intenția de a intra în zona euro, ci pentru că economia Estonia a fost confruntată cu o criză serioasă, ca de altfel uh, noi toți. Uh, a fost o creștere economică negativă. Ca atare, a fost necesare măsuri foarte ferme. Uh, a crescut îndatorarea cu 7,2% și uh, în uh, termeni economici este nevoie de o orientare a politicii spre o mai mare stabilitate și pe o scădere a deficitului. Aceasta a fost uh, politica pe care Parlamentul din Estonia a adoptat-o. Mulțumesc, domnul Paleschis. Dar vă aminte, stimați colegi, că aceste întrebări suplimentare nu trebuie să depășească 30 de secunde. Domnul Paleschis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, după cum știm cu toții, veriga slabă în zona euro este Grecia. A fost nevoie de două luni pentru a putea uh, configura pachetul de uh, asistență financiară pentru Grecia, iar întârzierea pe care a impus-o Germania ne-a costat foarte mult. Cum vede Comisia pașii care ar fi necesar în viitor ca să nu mai existe întârzieri. Nu vreau să intru în niciun fel de polemică și nici să acuz pe cineva. Părerea mea este că cei care configurează o politică economică în Uniunea Europeană uh, trebuie să demonstreze voință politică, dar în același timp uh, este și o provocare uh, deosebită a furniza asistență financiară Greciei în aceste condiții și a crea de asemenea un mecanism de stabilitate financiară europeană au fost uh, provocări serioase, iar ele acum sunt funcționale. În ce privește Grecia, prima tranșă de 20 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a femeii uh, au fost uh, direcționate spre Grecia. Uh, Grecia implementează un program pe care l-a elaborat cu partenerii europeni și conform memorandumului uh, încheiat și cu femeiul și uh, mecanismul de stabilitate financiară european este disponibil în clipa de față, astfel încât dispunem de un instrument comunitar uh, care poate fi utilizat se referă la până la 60 de miliarde de euro care pot fi accesați. Ei sunt disponibili și pot fi furnizați dacă vor fi necesari. Iar aceste aranjamente interguvernamentale se referă la 440 de uh, miliarde de euro până la finalul acestei luni uh, vor putea să fie uh, deciși și să devină în săptămânile următoare operaționali. Deci, la nevoie, noi dispunem de instrumentele necesare pentru a opera cu aceste facilități. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să declanșăm o campanie de consolidare fiscală în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem la întrebarea 19. Poate că Doamna Reding va fi comisarul care va răspunde. Este o întrebare adresată de doamna McGuinness. Mr. Kelly is going to take over the question. Domnul Kelly va avea o întrebare suplimentară. Când sunteți pregătită, doamna Reding, aveți cuvântul. Well, President, um, I would like... Domnule președinte, vreau să răspund deci la întrebarea orală adresată de doamna McGuinness, care spune că, deși responsabilitatea um, este pentru măsurile de luptă împotriva discriminării este la statele membre, Comisia are o datorie în acest domeniu. Prin susținerea de, de servicii în comunitate pentru alternative la instituțiile existente, avem, facem un pas înainte foarte important. Comisia va adopta strategia pentru disabilități pentru 2000, Europa 2020 și va crea un cadru coerent pentru implementarea Convenției ONU pentru persoanele cu handicap. Ajutorul pentru persoanele cu dizabilități, eh, pentru ca ele să poată trăi independent și dezinstituționalizarea sistemelor eh, statelor membre vor fi prioritatea Comisiei. De asemenea, se va sublinia rolul important pe care îl joacă în acest context fondurile structurale. Prioritatea pentru folosirea fondurilor structurale este la nivel național și la nivel regional, dar Comisia va colabora cu statele membre pentru un schimb de bune practici și ghiduri de acțiune pentru ca să se poată promova mai bine autonomia personală și drepturile persoanelor cu disabilități pentru a putea trăi independent. Vreau să menționez aici și Fondul Social European, care este de asemenea un instrument uh, care ar putea ajuta la eliminarea barierelor în fața uh, persoanelor cu disabilități uh, care ar putea, prin aceste proiecte, să devină persoane integrate 100%. Programele noastre sunt adaptate la persoanele cu disabilități uh, pentru crearea locurilor de muncă, pentru integrarea acestor persoane ca o parte importantă a economiei sociale și promovarea acestora în toate domeniile, dar și pentru campanii de conștientizare pentru combaterea discriminării. Comisia poate de asemenea să ofere programe de specializare și pregătire profesională a um, personalului pentru ca să poată reuși tranziția de la instituționalizare la alte scheme. Fondul de dezvoltare regională poate fi folosit și el pentru dezvoltarea de infrastructuri în cadrul acestor noi servicii. În legătură cu toate acestea, Comisia a întocmit un toolkit pentru a putea garanta un acces mai bun la fondurile structurale și pentru a combate discriminarea împotriva persoanelor cu disabilități. Acest set de instrumente este prevăzut pentru ca autoritățile sau inițiatorii de proiecte să poată pregăti aceste proiecte, să le monitorizeze și să evalueze mai bine ce se întâmplă în cadrul proiectelor finanțate din fondurile structurale. Mulțumesc, doamnă comisar. Domnul Kelly are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule comisar. În numele doamnei McGuinness, care a înaintat această întrebare, vreau să vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră sincer și detaliat. Doar câteva întrebări, dacă îmi permiteți. În primul rând, Comisia are de gând să ia acțiune împotriva celor care au folosit abuziv fondurile structurale, mai ales în domeniul pe care îl discutăm acum, Uh, abuzul de fonduri pentru uh, infrastructură pentru persoane cu dizabilități și, doi, cum putem elimina astfel de practici abuzive, dacă se poate, credeți, în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna comisar. Dacă există abuz de fonduri structurale, în general, Comisia poate interveni, dar Obligația și responsabilitatea principală este la statele membre. Ele trebuie să înainteze o agenda a politicilor lor și trebuie să-și organizeze sistemele de protecție socială, incluzând uh, instituțiile de îngrijire pentru astfel de persoane. Întrebarea este dacă noi am putea să ne exprimăm vetoul dacă statele membre continuă să investească într-un mod neapropiat. Știți că fondurile structurale se folosesc printr-o responsabilitate partajată între Comisie și statele membre. Însă statele membre și regiunile acestora trebuie să gestioneze programele și să le implementeze concret, selecționând însă mai întâi proiectele și programele pe care le aplică. Chiar dacă, așadar, nu putem să ne exprimăm vetoul, am colaborat până acum foarte bine cu statele membre pentru a putea schimba o politică din interiorul unor, unui stat membru. De exemplu, cu guvernul bulgar, în decursul a doi ani am putut dezvolta o abordare de cooperare foarte bună pentru ca guvernul să nu folosească banii pentru instituții um, rezidențiale sau pentru alte infrastructuri care nu sunt destinate acestor proiecte. Orice investiție în acest domeniu trebuie să justifice principiul de dezinstituționalizare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Avem două întrebări suplimentare, domnul Cursa. a Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei comisar pentru răspunsul dumneiei și pentru angajamentul dumneiei pentru persoanele cu disabilități. Am două întrebări suplimentare în legătură cu această problemă. În legătură cu folosirea fondurilor structurale, am uh, arătat care sunt problemele principale. În Europa de Est, această problemă este mai ales foarte relevantă. În această parte a Europei au fost regimuri comuniste la putere, s-au confiscat castele care ofereau uh, catering pentru persoanele cu disabilități. Problema pe care o avem este renovarea acestor uh, stabilimente și persoanele care s-au uh, au ieșit, au, s-au mutat din aceste locații. Ce se întâmplă cu acesta? Vreau să știu dacă și Comisia are un plan mai amplu pentru o perspectivă mai largă în ceea ce privește crearea locului, locurilor noi de muncă și a turismului și dacă credeți că aceasta este o posibilitate și ați putea să ne dați câteva detalii în acest sens, mulțumesc. Domnule președinte, spune doamna comisar, sunt conștientă de faptul că o schimbare a unui regim înseamnă o schimbare a abordării politicilor care au fost moștenite din trecut. Bineînțeles că Guvernele sunt cele care trebuie să vadă cum vor să rezolve problema instituțiilor lor și dacă doresc sau nu să renoveze diferite clădiri sau vor să le atribuie unei alt, unui alt scop. În legătură cu dezinstituționalizarea, cu integrarea persoanelor cu disabilități în societate, fără, pentru ca ele să nu rămână în aceste instituții, pot să vă spun că am încercat să uh, sensibilizăm personalul Comisiei față de acest aspect. Este vorba aici de personalul care se ocupă de comunicarea cu statele membre pe aceste teme. Pe 29 aprilie, Direcția Generală Regio a organizat un seminar pentru personalul Comisiei care se numea Așa arată o casă în care se vorbea despre cele mai mari probleme și abuzuri în uh, mascarea folosirii unor instituții cu alt scop. Toți acești actori au înțeles cât de importantă este ca politica să fie aplicată cum trebuie și ca, din punct de vedere al responsabilității administrative a statelor membre, cum le revine datoria de schimbare a mentalității acestora a existat o interacțiune foarte bună între Direcția Generală Regio și DG Ocupare, chiar pe alte domenii, alți pași suplimentari care ar trebui să fie făcuți. Noi considerăm că investițiile în fondul social trebuie să fie în beneficiul populației și nu ar trebui să se refere mai ales la renovarea de case și clădiri, ci mai degrabă ar trebui să aibă ca scop crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Mulțumesc, spune președintele. O întrebare suplimentară din partea domnului Huntis. Jumătate de minut. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Huntis. Doamnă comisar, aș vrea să vă pun o întrebare foarte importantă. În țara mea, în Grecia și în alte state, din cauza programelor de austeritate fiscală, s-au redus cheltuielile publice, mă scuzați. De multe ori s-a oprit finanțarea unor centre sau instituții care ofereau servicii pentru handicapați. Am un exemplu foarte concret, un centru unic care aducea servicii importante pentru copiii care aveau probleme de handicap vizual au fost abandonate din cauza unei lipse de resurse. Vreau să vă întreb uh, dacă acest 50 de copii ar putea spera ca instituția lor să fie eligibilă pentru un, o finanțare din Fondul uh, Social European. Ce putem face pentru acest scop? Mulțumesc, doamna comisar. Este evident că în ceea ce privește politicile sociale, statele membre sunt cele care sunt răspunzătoare pentru organizarea sistemelor de protecție socială, incluzând aici și planificarea și finanțarea și controlul serviciilor pe care le oferă în instituțiile de cazare pe termen lung. Nu putem să intervenim și nici să forțăm un guvern să-și schimbe politica și abordarea. Nu putem decât să propunem măsuri generale prin care să împingem un guvern să țină mai bine cont de populația sa. Ceea ce putem face, bineînțeles, cu Fondul Social European este să pregătim personalul și să încercăm să găsim servicii mai bune pentru respectivele persoane. Dar întrebarea dacă se dorește sau nu un cămin, aceasta nu poate fi decis decât de către guvernele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, și mulțumesc pentru că ați venit la noi în această seară. Mă bucur să văd că a venit domnul Barnier. Întrebarea următoare însă este pentru domnul Potocnic. It's question 21. Întrebarea numărul 21 din partea domnului Davis. Oricând sunteți gata, domnule Potocnic. Mulțumesc, domnule președinte, distinși uh, membrii ai Parlamentului European, distins, stimate domnule Davis, întrebarea dumneavoastră pune problema eficienței uh, diplomației, diplomației europene în negocierile privind protecția mediului de la nivel internațional în lumina rezultatelor dezamăgitoare de la Copenhaga și Doha privind uh, speciile aflate în pericol. Uh, trebuie să învățăm mai multe lecții din aceste experiențe pe fondul dispozițiilor aplicabile din Tratatul de la Lisabona. Uh, Vrem să elaborăm o serie de concluzii pentru viitor, dar trebuie să recunoaștem că există mai multe motive pentru rezultatele acestor reuniuni și trebuie să le analizăm de la caz la caz. Evident, nu este o sarcină ușoară să ne punem de acord asupra unei poziții comune între 27 de state membre care reprezintă 500 de milioane de cetățeni europeni în negocierile internaționale pe probleme care au un impact direct asupra societăților din Uniunea Europeană. Totuși, atât pentru CITES cât și pentru uh, negocierile privind uh, schimbările climatice, nu am reușit să ajungem uh, la un acord și nu am reușit să-i convingem pe partenerii internaționali. În ceea ce privește conferința părților CITES, um, planurile au fost stabilite cu mai mult de șase luni înainte de întâlnire. Uniunea Europeană și delegațiile statelor membre din întreaga lume ne-au luat măsuri uh, privind uh, speciile de tigri și rechini și am vrut să ne asigurăm că aceste măsuri sunt implementate în mod eficient. Însă, în ceea ce privește tonul roșu, nu am reușit să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. La un nivel mai general, Comisia consideră că Uniunea Europeană va putea să acționeze mai eficient în cadrul CITES odată ce va deveni parte cu drepturi de pline. Așadar, Comisia își va accelera eforturile pentru a convinge țările terțe uh, să ratifice amendamentul Gaborone la CITES, care permite Uniunii Europene să se alăture convenției. În ceea ce privește negocierile privind schimbările climatice, dezbaterea internă a Uniunii Europene în contextul uh, Copenhaga nu a fost uh, extins și Uniunea Europeană și-a îmbunătățit coordonarea surselor diplomatice din întreaga lume. Uniunea Europeană a avut un uh, program intens uh, de discuții cu țările terțe pentru pregătirea conferinței de la Copenhaga și pentru a acoperi toate aspectele relevante. Înainte de Copenhaga, Uniunea Europeană a folosit relațiile sale cu alte țări și au existat și um, reuniuni ale troicii comune și reuniuni sau dialoguri bilaterale și multilaterale. Echipele de negocieri tehnice au făcut de asemenea vizite în țările terțe. Uh, privind mai departe, dincolo de rezultatele de la Copenhaga și Doha, trebuie să observăm că unul dintre obiectivele cheie ale Tratatului de la Lisabona este să întărim vocea Europei la nivel internațional. Va trebui să întărim reprezentanța Uniunii Europene în uh, problemele de mediu. Astfel, tratatul asigură o reprezentare externă a Uniunii Europene, în, caz, în cazul în care Consiliul consideră că este oportun din punct de vedere politic ca Uniunea să se angajeze în tratate internaționale, tratatul obligă Comisia să autorizeze derularea astfel acestor negocieri. Consiliul poate să completeze aceste autorizări prin negocierea directivelor. Sigur că Parlamentul European trebuie să fie informat și implicat în toate fazele procedurii. Comisia discută în prezent cu statele membre și cu Consiliul despre implementarea acestui cadru. În aceste discuții, Comisia este foarte vigilentă pentru a se asigura că implementarea Tratatului de la Lisabona întărește unitatea și coerența reprezentanței Uniunii Europene în negocierile multilaterale. Orice alte interpretări ale Tratatului de la Lisabona riscă riscă să slăbească poziția Uniunii Europene pe arena internațională. Și nu acesta este scopul tratatului de la Lisabona. Miza este viitorul organizației Uniunii Europene și eficiența în negocierile globale pe probleme de mediu, iar Comisia contează pe sprijinul Parlamentului în aceste chestiuni. Vă rog, domnule Davis. Domnule comisar, susțin uh, Comisia în uh, bătălia sa cu Consiliul. Dar dacă ne uităm la conferințele de genul CITES, uh, japonezii se duc de la o ambasadă la alta cu un sac de aur. Dumneavoastră îi spuneți eforturi de discuții, dar ce întâlniri ați avut și ce întâlniri veți avea cu Cathy Ashton pentru, va, pentru a discuta cum poate fi integrat serviciul extern al Uniunii Europene în mecanismul Uniunii Europene pentru a valorifica la maxim puterea Uniunii Europene. În ceea ce privește această întrebare specifică, nu am avut o întâlnire cu Cathy Ashton pe această temă, dar un lucru a reieșit clar și anume că în contextul CITES, mai ales în ceea ce privește tonul roșu, am făcut câteva lucruri uh, nu tocmai potrivite. Poziția Comisiei a fost adoptată prea târziu. Apoi, discuția în Consiliu a fost amânată până la ultimul coreper. Chiar și dacă aș fi discutat cu Cathy Ashton, ar fi fost prea târziu. Deci cred că trebuie să învățăm din aceste experiențe. Dar ați spus pe bună dreptate că aceasta este una dintre misiunile pe care va trebui să le realizăm împreună. Și va trebui să ne folosim de un serviciu extern bine funcțional uh, pe viitor pentru a îndeplini aceste obiective. Vă mulțumesc. Acum trecem uh, mai departe la întrebarea 22 din partea domnului Jorgensen împreună cu doamna Hall. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimate domnule Hall, stimate domnule Jorgensen. Comisia este conștientă de studiile în legătură cu efectele unor chimicale. La finele anului 2009, autoritățile daneze au publicat rezultatele unei serii întregi de studii care au examinat impactul cumulativ al uh, unor uh, compuși chimici, mai ales asupra uh, unor grupuri cum sunt copiii și tinerii și care provoacă disfuncții hormonale. În 2009, Comisia a fost invitată să examineze în ce măsură legislația europeană tratează aceste efecte cumulative ale perturbatorilor endocrini, având în vedere această problematică a efectelor cumulative, Comisia prin internet a publicat un raport privind această toxicitate uh, mixtă. În clipa de față, noi consultăm părțile interesate în legătură cu acest raport și, uh, de asemenea, ne adresăm uh, Comitetului Științific privind riscurile asupra sănătății, privind această toxicitate datorată unor amestecuri de perturbatori. Și în baza studiului și a procesului de consultare, Comisia a finalizat un raport în legătură cu modul în care legislația existentă, inclusiv RICI, tratează aceste riscuri de expunere la substanțe chimice care provoacă disfuncții hormonale, și uh, vom adapta reglementările conform necesităților. De la lansarea strategiei comunității în 1999 uh, privind perturbatorii endocrini, noi am uh, suplimentat fondurile de cercetare pentru a înțelege care sunt substanțele care afectează sistemul endocrin. Am luat măsuri specifice pentru a um, încerca să introducem perturbatorii endocrini în legislația specifică, inclusiv în prevederile RICI, Comisia a participat la metodele de testare pentru identificarea perturbatorilor endocrini. Comisia a lansat și un studiu pentru a consolida cele mai recente rezultate ale studiilor și ă, strategiile de testare și criteriile de identificare a substanțelor cu efecte perturbatoare ă, ă, vor fi finalizate în cea de-a doua jumătate a anului viitor și uh, ca atare ne vom adapta strategia privind perturbatorii endocrini și uh, vom adapta legislația Uniunii Europene, uh, inclusiv legislația privind prevenția, protecția, dar și reglementările RICI. Deci Comisia este conștientă de seriozitatea problemei pe care dumneavoastră o ridicați nu este o problemă deloc ușoară, pentru că încă nu dispunem de eh, cunoștințele științifice necesare în totalitate, dar eh, vom acorda toată atenția noastră și pe viitor acestei problematici. Mulțumesc foarte mult! Doamna Jorgensen, prima, domnul Jorgensen, prima întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar. Spuneți că în anul 2012 veți prezenta un raport pentru a vedea dacă este nevoie să modificăm legislația existentă. De fapt, ă, am putea spune încă de pe acum că este necesară o asemenea modificare. Pentru că cei care cunosc reglementările RICI foarte bine știu că efectul de cocktail, efectul amestecurilor de perturbatori uh, nu este uh, luat în calcul. Iar în principiul uh, de profilaxie vis-a-vis -vis de consumatorii cei mai expuși, copiii, femeile însărcinate pe piața noastră, trebuie să funcționeze. Noi de pe acum spunem că trebuie să ținem seama și de efectul acesta de amestec al uh, substanțelor chimice. Domnul Potocnic. După cum am spus, problema legată de această chestiune este lipsa de uh, cunoștințe științifice solide. Noi uh, cunoaștem această problemă și uh, în ce privește protecția mediului înconjurător încercăm să luăm măsuri profilactice, dar trebuie ca propunerile noastre să se bazeze pe uh, cunoștințe științifice și cât mai solide. Din momentul în care am pornit acest demers în 1999, am avut 84 de studii comandate de comunitate ehm, și Totuși, când am discutat cu colegii mei ieri pentru a obține toate detaliile pentru răspunsul meu, mesajul lor a fost că încă nu dispunem de cunoștințele necesare pe care să se bazeze măsuri concrete. Dar ehm, Vă asigur că voi avea în vedere în activitatea mea viitoare această problematică. Doamnă Hall, o întrebare suplimentară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră, dar am un puternic sentiment de frustrare. Au trecut 13 ani, 84 de studii în 13 ani și există uh, părți ale populației, inclusiv uh, fetușii, copiii nenăscuți care sunt uh, afectați de efectele acestea ale amestecurilor chimice. Ce anume vă împiedică să um, extindeți lista RICI pentru a interzice anumite substanțe. Domnul comisar, nu pot decât să repet ceea ce am mai spus. Atunci când vorbim despre precauție, trebuie să vedem cum abordăm lucrurile este nevoie de mai multe date și în studiile pe care le-am efectuat nu am vrut numai să obținem informații cumulative pe baza programelor de cercetare europene, ci să ne facem o imagine de ansamblu în legătură cu tot ceea ce se întâmplă pe glob în acest domeniu. Aceasta a fost intenția noastră. Eu pot înțelege sentimentul dumneavoastră de frustrare, dar eh, doar de o jumătate de an eh, mă ocup în cadrul mandatului meu de aceste probleme. Vă asigur că voi face tot ce stă în puterile mele pentru a trata problema pe viitor corespunzător. Doamna Eck, o întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Reglementările actuale permit uh, cantități mari de disfenol A și uh, uh, consumatorul expus zilnic acestei substanțe poate fi serios afectat. Ei bine, această agenție privind securitatea alimentară, ce atitudine are față de acest fenol A? și intenționează ca pe viitor acest uh, fenol A să fie adăugat uh, pe lista substanțelor interzise de RICI, pentru că este vorba inclusiv de uh, sticlele folosite pentru sugar, de, de biberoane și de... Bun, bine înțeles că vom ține seamă de toate datele de care dispunem în acțiunile noastre viitoare și vom încerca să uh, adaptăm legislația actuală. Dar trebuie să mărim uh, pas cu pas cantitatea informațiilor noastre. Problema este serioasă și în momentul în care vom dispune de toate informațiile, vă asigur că vom acționa. Mulțumesc foarte mult, domnule Potocnic. Trecem acum la întrebarea 24, adresată de Sean Kelly, care nu se află pe locul său. Este altcineva care ține locul? Da. Bun. Întrebarea 24, adresată de asemenea domnului comisar Potocnic members. Stimați deputați, inundațiile... Ah, cred că l-am văzut și pe domnul Kelly. A venit. Domnule Kelly, așadar, directiva privind gestionarea riscurilor de inundații a fost uh, adoptată în 2007 și implementarea este în curs de uh, aplicare. În ultimele luni am fost confruntați cu consecințe foarte grave ale inundațiilor, iar gestiunea inundațiilor se concentrează și pe prevenire și pe protecție. Această directivă cere tuturor statelor membre să aibă la îndemână planuri extinse pentru a reduce riscul de inundații. Este însă important ca toate părțile implicate să fie consultate în aceste planuri și statele membre trebuie să coopereze la nivel uh, transfrontalier atunci când e vorba de un curs de apă comun. Însă, termenele de aplicare și de implementare au expirat deja. Mai întâi, transpunerea le legală în, uh, a expirat în noiembrie 2009 de transpunere în, uh, legislație națională. Mai 12 state membre, includând Irlanda, au reușit să țină cont de această, acest termen. Însă celelalte state membre nu și-au notificat încă transpunerea în uh, directive și 5 dintre ele au notificat doar o transpunere parțială. Comisia a pregătit deja cazuri de infringement pentru a răspunde la aceste întârzieri. În ceea ce privește notificarea din partea statelor membre către Comisie, în ceea ce privește problemele administrative, deadline-ul era 26 iunie 2010. 23 de state membre, incluzând Irlanda, au notificat Comisia deja. Comisia verifică acum ca toate informațiile relevante despre autoritățile responsabile și despre acoperirea geografică prin unități de gestiune să fie corectă. Majoritatea jaloanelor de implementare însă nu au fost uh, încă atinse. Statele membre pregătesc însă următoarele, pa, următoarele etape. În primul rând să întocmească o analiză preliminară a evaluării riscului de inundații, și pentru a identifica zonele de risc în general în Europa. În al doilea rând, pregătirea unor hărți de risc de inundații pentru anul 2013 și, în al treilea rând, pregătirea primului plan de risc pe tema inundațiilor până în 2013. Publicul trebuie și el să fie consultat pe baza acestor planuri, în marginea acestor planuri, înainte ca ele să fie adoptate. Noi înțelegem că implementarea este în curs. Nu avem de ce să credem că Irlanda este în întârziere cu implementarea directivei. Irlanda a notificat uh, faptul că legislația um, a preluat deja o parte din directivă și că s-au luat deja măsurile administrative necesare. Salutăm faptul că Irlanda a făcut deja câteva proiecte pilot în zona Dublin, în acest domeniu, cât și în uh, sudul Irlandei unde s-a pregătit un proiect de plan pentru gestiunea uh, inundațiilor și a fost deja sumis comisiei. Supus comisiei. Așadar, uh, un schimb de informații este absolut necesar între statele membre în toate domeniile care țin de implementarea directivei, de exemplu, cum să facem față viiturilor și um, dezvoltarea unor uh, hărți pentru, management, pentru managementul de risc. Mulțumesc! Președintele dorește să ia trei întrebări suplimentare împreună, pentru că sunt doar două întrebări care mai au loc până la sfârșitul uh, sesiunii. Deci domnul Kelly, Mitchell și doamna Țicău. Domnule Kelly, vă rog mai întâi. Foarte pe scurt, din respect pentru ceilalți. Mulțumesc, domnule comisar, în primul rând, pentru răspunsul dumneavoastră foarte detaliat pe care îl salut și vă mulțumesc încă o dată. În cazul în care țările nu își respectă termenele de implementare, Comisia se gândește la oprirea accesului la fondul de solidaritate în cazul unor inundații pe viitor, așadar? Pentru că în momentul de față nu se poate aplica această oprire a accesului. Mulțumesc, domnule Mitchell. Da, mulțumesc. Știu că s-a vorbit foarte mult despre importanța schimbului de informații, mai ales în legătură cu viiturile. Am informații de la Dublin și știu că și un râu um, foarte mic poate să creeze um, daune foarte mari. Aș vrea să vă rog să pregătiți un manual care ar putea include, de exemplu, informații cum ar fi faptul ca digurile să fie um, să funcționeze bine, să nu fie pline de gunoi și în același timp cred că autoritățile locale ar putea să beneficieze în toată Uniunea Europeană de acest manual uh, care ar putea să, bineînțeles, să folosească toate informațiile din toate statele. Doamna Țicău, mulțumesc, domnule președinte. Riscul, riscurilor de inundații presupune rezolvarea la nivel transnațional a problemelor hidrologice ale uniunii europene i necesită investiii masive. doresc să întreb comisia dacă are în vedere elaborarea unei politici comune în domeniul apelor interne la fel ca în cazul politicii maritime comune care să abordeze într o manieră integrată planificarea teritorială protecia mediului protecia mediului uh, marin uh, transportul maritim dezvoltarea uh, zonelor situate de a lungul apelor interne sau a zonelor de coastă. Thank you, and exceptionally, Mr. Higgins, was this... Mulțumesc, domnule Higgins. Trebuia să luăm trei întrebări, dar dom- ați vorbit foarte pe scurt. Vă rog. Uh, Mulțumesc. Uh, agus do Er costă costas beagna in. Inundațiile din ultima vreme au creat daune foarte mari pentru cetățenii din Irlanda. Cea mai mare problemă din Irlanda în acest context a fost neglijența în activitățile gospodăriilor propriu-zise. S-au înregistrat așadar foarte multe daune din cauza acestei neglijențe. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog, domnule Potoșnic, foarte pe scurt, pentru că avem mâine o dezbatere pe tema inundațiilor în Europa. Mulțumesc. Foarte pe scurt, da, nu vă faceți probleme. În primul rând, în legătură cu fondul. Multă lume a menționat acest fond. Există două posibilități. Una este prevenirea și ar trebui să ne gândim aici la fondul de coeziune. Când ne uităm la nivelul Uniunii Europene, trebuie să ne gândim la o interacțiune între diferitele uh, activități care sunt comune. Atunci când se întâmplă un dezastru, putem să ne uităm la toate celelalte posibilitățile existente pe care au menționat mai mulți deputați, pentru că despre asta este vorba în Fondul de Solidaritate European. Fondul European de Solidaritate are linii directoare foarte clare despre cum trebuie să fie implementat, care ar trebui să fie răspunsul la daune și în cazul Irlandei, daunele care au fost cauzate se aflau sub pragul necesar. Comisia însă analizează, a analizat această cerere din partea Irlandei, deși însă pragul, după cum spuneam, um, al sumei la care se, ridica daunele, se ridicau daunele nu erau uh, corespunzătoare cu procentul de 0,6 care trebuia atins. Dacă însă se întâmplă ca să corespundă o situație la aceste cifre, se poate acorda acest ajutor, dar nu trebuie să amestecăm două lucruri, care este scopul unui instrument și care este scopul celuilalt. Înțeleg și sunt de acord cu ideea de a face un schimb de practici uh, la nivel european. Important este ca planurile de gestiune să fie corecte. Când se pregătesc planurile de gestiune și când e vorba de mm, probleme transfrontaliere, noi susținem, bineînțeles, tot ce se poate face din directiva uh, pentru privind inundațiile, care prevede, bineînțeles, acest aspect transfrontalier și prevede și felul în care ar trebui să se desfășoare colaborarea între statele membre. De fapt, ele sunt obligate să colaboreze în cazul unor astfel de incidente. În 2012 dorim să prezentăm un așa numit blueprint pe tema gestiunii apelor și prevenirii inundațiilor. Vrem să vorbim despre trei aspecte și unul dintre aspecte foarte important pentru noi va fi seceta. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mâine avem o dezbatere pe inundații. Următoarea întrebare este numărul 25 din partea domnului Morcunaite Miculeniene. Domnule Potocnic, aveți cuvântul. Thank you. It is true Mulțumesc. Este adevărat că în evaluarea de impact asupra mediului, uh, directiva prevede că responsabilitatea pentru colectarea informațiilor de mediu este, revine dezvoltatorului. Totuși, aceasta nu trebuie să conducă la un proces opac și parțial al evaluării de impact asupra mediului. Directiva prevede câteva criterii pentru o evaluare obiectivă a proiectelor. Aceste măsuri asigurătorii se regăsesc în descrierea informațiilor minime care trebuie incluse în raportul EIM, care este impus de directiva privind evaluarea de impact asupra mediului. În al doilea rând, este nevoie de consultări cu autoritățile de mediu și cu publicul. Toate informațiile furnizate de dezvoltator trebuie să fie puse la dispoziția autorităților de mediu și a publicului, care trebuie să fie consultați. Acuratețea acestor informații poate să fie contestată în orice moment al consultărilor, înainte de luarea unei decizii finale. Aceasta înseamnă că autoritățile de mediu competente își pot folosi propriile capacități pentru a face o evaluare adecvată a informațiilor furnizate iar ONG-urile și părțile interesate pot și adesea chiar uh, contestă întreaga evaluare pe baza datelor furnizate în cazul în care acestea nu reflectă situația reală sau în care nu uh, se conformează dispozițiilor directivei privind evaluarea de impact asupra mediului. Decizia de a refuza dezvoltarea trebuie să țină seama de rezultatele consultărilor și de informațiile colectate iar decizia trebuie să conțină principalele motive și toate acestea trebuie să fie puse la dispoziția publicului. Sincer să fiu însă, întrebarea dumneavoastră este foarte relevantă. După mai bine de 20 de ani de implementare, am identificat domenii în care sunt necesare îmbunătățiri și am ajuns la concluzia că directiva EIM trebuie să fie revizuită. Obiectivul meu este să prezint un nou text care va îmbunătăți protecția mediului, care va Uh, prelua provocările legate de schimbările climatice, energie, biodiversitate și va uh, integra jurisprudența Curții Europene de Justiție apoi va armoniza în măsura posibilului procedurile existente. În acest context, calitatea generală a evaluărilor de impact asupra mediului va fi esențială și cu siguranță există spațiu de îmbunătățire. Pe de o parte, controlul calității documentației EIM uh, furnizată de dezvoltator poate să fie îmbunătățită. Pe de altă parte, calitatea procesului de evaluare a impactului asupra mediului ar putea să fie îmbunătățită. Serviciile mele au început deja să lucreze la mm, revizuirea revizuirea acestei directive și până la sfârșitul lunii iunie va avea loc o, sau va fi lansată o consultare a părților interesate. Bineînțeles, sunteți invitați și dumneavoastră să participați și să vă exprimați punctele de vedere. Odată ce vom avea toate datele necesare, Comisia va identifica opțiunile de politică pentru modificarea directivei, inclusiv identificarea unor uh, modalități de asigurare a imparțialității procesului de evaluare a impactului asupra mediului toate proiectele de acte normative trebuie să facă obiectul unei astfel de evaluări. Nu pot să vă dau o dată exactă în ceea ce privește propunerea comisiei, însă eu intenționez să prezint această propunere în timpul mandatului meu. Mai bine mai curând decât mai târziu, dar înainte va trebui să facem foarte multe. Vă mulțumesc, domnule comisar. Unul dintre interpreți ne semnalizează că vorbiți prea repede. Din păcate, mai avem uh, multe de discutat și până la urmă ce contează este ce apare în, în jurnalul oficial. Întrebarea suplimentară din partea doamnei Miculenienie. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. Uh, această problemă este foarte importantă atât pentru statele membre cât și pentru alți actori implicați. Este o chestiune importantă în contextul proiectelor la nivel local, dar este important și la scară internațională. De exemplu, proiectele de infrastructură energetică, proiectul Nord Stream, de exemplu, în Marea Baltică, și ați spus că societatea trebuie să fie implicată în acest proces. Ați spus că îngrijorările societății trebuie să fie luate în considerare, dar până acum nimeni nu a luat în considerare informațiile furnizate de oameni de știință independenți. Vorbim astăzi despre necesitatea de a crea și de a asigura o evaluare de impact asupra mediului independentă și imparțială. La nivelul Uniunii Europene, Comisia trebuie să controleze această situație din statele membre în ceea ce privește uh, evaluarea de impact asupra mediului. Comisia trebuie să fie implicată în acest proces. În esență, ați pus punctul pe I. Sigur că dacă investiția sau dacă proiectul nu are efecte transfrontaliere, atunci uh, este clar ce trebuie făcut. Subsidiaritatea intră în acțiune în această privință. Nu aș mai avea nimic de adăugat în acest sens. Dacă procesul este transparent, dacă toată lumea își poate exprima punctele de vedere și apropo, ace- aceasta a fost și uh, intenția modificărilor aduse la directiva AM în 2003 uh, în 2003, uh, directiva a fost aliniată cu Convenția de la Arhus. Și bineînțeles că acest proces, dacă, se, dacă decurge așa, trebuie să conducă la rezultatele despre care vorbiți. Dar dacă există implicații transfrontaliere, atunci directiva prevede să aibă loc negocieri sau schimburi de puncte de vedere cu persoanele vizate, cu factorii vizați. Și Convenția ESPO prevede toate aceste lucruri. Dar dacă lucrurile se plasează în contextul Uniunii Europene, atunci se aplică directiva privind evaluarea de impact asupra mediului. Sincer să fiu, Comisia are un rol procedural în această privință. Deci trebuie să ne asigurăm că toate procedurile necesare au fost respectate. Și mă refer la procedurile necesare care, în mod ideal, trebuie să conducă la o evaluare de impact asupra mediului independentă, făcută în primul rând de dezvoltator și verificată și revizuită, dacă este necesar, de autoritățile din statul membru. Dar, evident, asta garantăm noi prin includerea conceptului de evaluare de impact asupra mediului, am, am adus în atenție două lucruri importante, și anume că mediul este luat în serios atunci când se fac orice fel de investiții. În al doilea rând, ne asigurăm că se organizează consultări publice în toate cazurile pentru a asigura transparența. Dar cred că, într-adevăr, um, întrebarea dumneavoastră este foarte pertinentă și cred că conține unul dintre elementele importante care vor trebui să fie abordate în revizuirea directivei, dar nu pot să vă spun acum în ce direcție ne vom îndrepta. discuțiile abia încep acum și cu siguranță vom uh, intra în mai multe detalii în viitor. Mulțumesc, domnul Zemke. Ați uh, cerut o întrebare suplimentară, dar pentru că ați avut deja o întrebare în această seară, nu am să iau întrebarea dumneavoastră. Stimați colegi, vom uh, termina după următoarea întrebare. Aceasta va fi ultima întrebare. Îmi cer scuze față de colegii care nu vor asculta răspunsurile domnului Barnie, care vă vor fi transmise în scris, dar trebuie să terminăm la opt și jumătate, pentru că dacă nu, interpreții uh, se vor opri și nu vom mai apuca să mâncăm în această seară. Următoarea întrebare domnul președinte spune, sunt obișnuit cu această situație. Nu avem cum să schimbăm, pur și simplu. De dragul ordinii. Întâi doamnele, doamna Harkin și după aia doamna Lady Latford. No, Mrs. Harkin first. She was... Doamna Harkin, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, de ce ați hotărât să puneți cinci întrebări unui comisar și o singură întrebare unui alt comisar. Noi uh, ne așteptam uh, ca fiecare comisar să răspundă la două, trei întrebări. Care este motivul acestei uh, decizii? Aceasta este ordinea în care au fost prezentate. Lady Latford. Dar comisarul Dali, îl pierdem de tot? Care este ideea să, să îi programăm pe comisari și apoi nu răspund? Cred că nu este un management foarte bun al timpului afectat întrebărilor. Deci, practic, l-ați exclus pe un comisar. De fapt, doi comisari, spune domnul președinte. Altcineva? Domnul Harbour. Domnule președinte, Aș dori să raportați biroului și vorbesc ca președinte al Comisiei pentru Piața Internă, pentru că um, doi raportori principali uh, nu au avut uh, posibilitatea să um, pună întrebări. Cu siguranță știați la începutul acestei sesiuni și secretariatul știa că timpul va fi limitat. În primul rând, era absolut inutil să luați uh, cele două întrebări de la început care nu erau alocate niciunui comisar. Membrii acestui Parlament um, prezintă întrebări specifice comisarilor care sunt aici. Am fi putut să ne um, să evităm această situație. Deci cred că ar trebui să schimbăm regulile de procedură în mod adecvat. În al doilea rând, este clar timpul disponibil, caz în care ar fi trebuit să împărțiți întrebările între cei trei comisari care s-au deranjat să vină până aici. Este strigător la cer că acest Parlament ignoră faptul că doi comisari au venit aici și nu li se alocă timp deloc. Ca președinte al acestei uh, ședințe, vă rog să raportați biroului și să exprimați uh, neplăcerea noastră și disconfortul nostru cu organizarea îngrozitoare a acestei sesiuni. În fiecare cameră din uh, lume, la un moment dat, se epuizează timpul afectat întrebărilor. Asta s-a întâmplat și în această seară. Se mai întâmplă și uh, în alte ocazii. Πράζω και εγώ Domnule Papastancos, domnule Posel, vă voi da cuvântul, dar întâi domnul Papastancos. Tanomis eh, tu Hronu. Eh, Vreau să-mi exprim și eu nemulțumirea în legătură cu modul în care au fost repartizate intervențiile și întrebările și este o chestiune foarte importantă pentru că noi uh, dorim să uh, vorbim despre o regulă parlamentară. Câteodată răspunsurile sunt foarte ample, dar eu cred că uh, trebuie să avem uh, și uh, o atitudine de respect față de domnul comisar Barnier, care a venit să răspundă la întrebările noastre. Trebuie să demonstrăm că suntem un parlament bazat pe reguli democratice. Sigur, nu ă, este o critică la adresa Parlamentului și neapărat a dumneavoastră a Parlamentului. Da, noi, ă, în momentul în care am început, ă, și am început cu întârziere, pentru că unii dintre comisari nu au fost prezenți și, de asemenea, unii dintre parlamentari. Domnul Posalt. Sorry? Yeah. Herr Domnule președinte, din 1994 am participat la toate momentele legate de întrebări adresate Comisiei și până acum niciodată nu s-a procedat atât de scandalos, pentru că dacă se operează reduceri, atunci uh, trebuie să uh, îi se dea cuvântul totuși fiecărui comisar. În uh, comisia mea de specialitate este președintele Barroso, aș fi putut să rămân acolo. Acum aștept de 45 de minute să-mi vină rândul, aș fi vrut să fiu informat că nu vi se m-a dat șansa să intervin. Vă rog foarte mult să nu mai reduceți timpul de uh, intervenții și de răspunsuri, pentru că aici uh, nu suntem un uh, mecanism, este o chestiune care ține de drepturile noastre de parlamentari. Și nu trebuie să um, ne adaptăm la parlamentarismul britanic. După cum am spus, timpul trece, o singură întrebare acum adresată domnului comisar Barnier. Mă scuzați, domnul, întrebarea 27 din partea domnului Van Bremt, adresată de asemenea domnului comisar Potocnic. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind păsările și directiva privind habitatele eh, trebuie să garanteze protecția eh, mediului. În clipa de față noi nu considerăm că este necesară o revizuire, pentru că eh, există și o legislație, ONU, care propune un model global care să se bazeze pe păstrarea ecosistemelor această rețea Natura, Natura Network, este unul dintre sistemele cele mai extinse de protecție a naturii în lume. Este una dintre cele mai importante uh, realizări ale Uniunii Europene. Biodiversitatea este o prioritate cheie. În martie anul curent, Consiliul a reafirmat că ariile protejate sunt uh, esențiale pentru păstrarea biodiversității și este nevoie de implementarea integrală a directivei privind păsările și privind habitatele. În clipa de față ne aflăm într-un moment cheie de implementare a acestei legislații. Natura 2000 eh, este un proiect care se finalizează acum, iar rețeaua Natura 2000 Eh, este bine administrată și dispune de resursele necesare pentru a eh, îndeplini obiectivele pe care și le propune. Este un instrument flexibil care permite eh, o protecție în domeniul fermelor, în protecția pădurilor, astfel încât valorile ecologice ale moștenirii noastre naturale să nu fie distruse. Deci, nu sunt domenii neapărat și regiuni în care să excludem activitatea umană, dar uh, este nevoie de o reconfigurare după uh, sute de ani de intervenție umană. Există multe exemple, ca de pildă portul din Anver, pe care l-am vizitat recent, în care dezvoltarea economică poate să continue cu succes în paralel cu uh, demersurile de protecție a mediului înconjurător. Bineînțeles că și în procesele de planificare ale activității economice, noi trebuie să ținem seamă de impactul asupra naturii și asta va fi cheia istoriei de succes în acest domeniu, iar ă, noi va trebui să analizăm toate motivele acolo unde am dat greș în ce privește protecția biodiversității, iar dacă va fi nevoie de o adaptare a legislației, ă, vom ă, trece la fapte. Mulțumesc, doamna uh, Van Bremt. O întrebare suplimentară? Mulțumesc, domnule președinte, va fi o intervenție foarte scurtă. Pus răspunsul pe care uh, am vrut să îl ascult, eu cred că toate um, acțiunile uh, factorilor economici vor trebui să țină seama de necesitatea protecției mediului și în felul acesta cred că uh, dorința noastră de păstrare a biodiversității poate să fie realizată. Bun, deci dacă sunteți mulțumită și noi toți suntem mulțumiți și întrerupem aici lucrările până la ora 21.